președinției luxemburgheze. Salut, în primul rând, pe domnul premier al Ducatului Luxemburg, eh, Xavier Bettel. Bine ați venit, domnul președinte al Comisiei, domnul Juncker. Începe domnul Bettel, vă rog. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru acest prilej de a prezenta un bilanț Sigur, un bilanț succint, lacunar poate, al președinției luxemburgheze a Consiliului. Așa cum știți, această președinție s-a derulat într-un context deosebit de dificil și adesea dramatic. Uniunea se confruntă cu provocări fără precedent. În special, trebuie să găsim răspunsuri pentru criza financiară și economică, domeniu în care lucrurile merg puțin mai bine, dar rămânem prudenți. Apoi, trebuie să răspundem instabilității crescând de la frontiere și tentației replierii uh, în fața naționalismului care capătă dimensiuni neliniștitoare și ca și cum acest lucru n-ar fi de ajuns, două elemente suplimentare s-au adăugat acestui context dificil, anume criza migrației și creșterea terorismului în lume, dar în îndeosebi în Europa, așa cum amintiți cu atentatele de la Paris din anul trecut. Ca atare, președinția a trebuit să reacționeze rapid și în manieră concretă. Fiind vorba de criza migrației, nu voi intra acum în detalii diferitele măsuri, atât în ce privește responsabilitatea statelor membre, cât și în ce privește solidaritatea între statele membre, știut fiind că aceste măsuri trebuie să continue pentru a asigura o primire demnă a celor care au nevoie de protecție internațională. Aceste măsuri vizează reinstalarea și relocalizarea refugiaților, o nouă politică de returnare și readmisie, de mecanisme de primire prin intermediul hotspots și stabilirea unui nou cadru și consolidarea frontierelor externe ale Uniunii noastre. Toate aceste măsuri au fost implementate de urgență și încep să-și facă efectele abia acum sunt o parte indispensabilă a unui întreg dispozitiv de reformă a politicii noastre migratorie, adică care cu siguranță nu se încheie. Și salutăm propunerile făcute de comisie în luna decembrie 2015. Acestea fiind spuse, campania de primăvară de migrație riscă să se reproducă cu aceeași amploare ca anul trecut, cel puțin. De unde nevoia de a implementa măsurile deja decise, pentru că cu toată bunăvoința colegislatorilor nu vom putea diminua fluxurile decât dacă punem în practică deciziile deja luate. O știm cu toții ține de integritatea spațiului Schengen. Acesta nu va putea funcționa decât dacă regulile sunt respectate. Din acest punct de vedere, am făcut un apel încă din luna noiembrie 2015 pentru a ne îndrepta către o comunitarizare a controlelor la frontierele interne, de îndată ce acestea sunt necesare. fără a lăsa statelor membre posibilitatea de a introduce astfel de controle în mod dezordonat toate metodele nu au fost utilizate și poate că prioritatea e aceea de a diminua în mod substanțial fluxurile, dar al minteri vom risca să pierdem opinia noastră publică. Apoi, trebuie raționalizată relocarea și toate statele membre trebuie să participe la acest efort. Dacă progrese s-au realizat deja în acest context, trebuie făcut încă și mai mult și fiecare trebuie să-și respecte angajamentele și responsabilitățile. Într-adevăr, e o temă de solidaritate între statele membre, o solidaritate care se declină la nivel politic și nu juridic. Solidaritatea în istoria Uniunii noastre nu e una cu sens unic, Trebuie să știm să oferim și să nu doar așteptăm să primim. Această solidaritate, de asemenea, trebuie să se decline împreună cu țările partenere din Balcan și cu Turcia. Conferința pe ruta Balcanilor și colaborarea cu Turcia arată calea de urmat chiar dacă realitatea de pe teren nu răspunde așteptărilor legitime. Libanul, Iordania nu trebuie scuitate. Atentatele de la Paris din 2015 a fost momentul cel mai dramatic al unei situații securitare degradate în cauza terorismului în Europa, dar și în întreaga lume. Trebuie evitate amalgamurile între temele migratorii și terorism. Trebuie de asemenea să facem ca uh, un astfel de amalgam să nu se facă cu facilitate. Iar noi, la președinție, am încercat să punem în aplicare măsuri uh, deja luate după atentatele de la Charlie Hebdo, însă Uniunea nu a fost promptă în reacțiile ei la începutul lui 2015. După trei ani de discuții, directiva PNR în sfârșit a fost adoptată de colegislatori și în acest context foarte dificil în care măsurile s-au luat accelerat, am știut că întotdeauna putem conta pe Parlamentul European și special Comisia pentru Justiție și Libertăți. Dacă am putut face să progreseze Uniunea Europeană, e grație ajutorului constructiv al Parlamentului European și vă mulțumesc pentru această ocazie astăzi de a vă mulțumi nu doar pentru excelenta noastră cooperare din ultimele șase luni, ci și pentru contribuția Parlamentului la progresul Uniunii pe o serie întreagă de dosare cheie aflate în centrul programului luxemburghez. Dintre cele 36 de dosare concluse în codecizie, aș reaminti acordul pe bugetul 2016, reforma Curții de Justiție a Uniunii Europene, implementarea unui sistem de colectare a datelor despre pasageri, consolidarea prezumției de inocență, simplificarea circulației anumitor documente publice, acordul privind uh, regulamentul indiciilor de referință sau acordul pe pachetul protecția datelor. Președinția luxemburgheză a organizat primul dialog politic ce privește respectarea statului de drept în Uniunea Europeană și discuțiile din ultimele luni, evenimentele din ultimele săptămâni și zile demonstrează pertinența acestui proces. Acest dialog se află doar la început, trebuie aprofundat în lunile care vin. Și nu doar în domeniul afacerilor interne a trebuit să organizăm reuniuni extraordinare, a fost cazul și pentru a face față criza sectorului laptelui sau a cărnii de porc sau problemelor din domeniul siderurgiei uh, europene. Fiind vorba de comerț, anumite progrese sunt de semnalat, a fost posibil să progresăm în ce privește mecanismul de uh, litigii uh, stat Eh, entități private și tot ce ține de TTIP. Îi mulțumesc președintelui Schulz pentru dialogul cu partenerii sociali organizat la Bruxelles, tocmai pentru a discuta de acordul cu Statele Unite, TTIP. Pentru noi acest acord nu e uh, un simplu document uh, care vehiculează uh, valorile care ne-au uh, încredințat cetățenii noștri, ci e și o oportunitate. Și aceste lucruri, aceste negocieri trebuie să se deruleze cu toată transparența. Dacă conferința uh, ministerială a OMC de la Nairobi uh, va semna sfârșitul rundei de la Doha, uh, lucrul se întâmplă și la nivel multilateral. Am dorit să modernizăm modul de muncă în ce privește competitivitatea și să avem un cadru reglementar stabil, favorabil investițiilor, uh, aliniindu-ne planului Juncker. Vorbim de investiții, finanțări. Am adoptat măsurile în timp record. E o abordare generalizată a Uh, uh, Consiliul în ce privește piețele de capital. Într-un interval foarte scurt, Consiliul și-a dat acord în ce privește directiva schimbului de informații, în ce privește declarațiile fiscale. E un semnal puternic pentru întreaga lume în ce privește transparența fiscală și tot în acest domeniu, Consiliul a adoptat concluzii importante vizând inițiativa BEPS a OCDE în ce privește erodarea bazei de impozitare și transferul de beneficii, aprofundarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene și aplicarea unei guvernanțe guvernanțe sociale veritabile, după modelul economic și financiar, a fost și rămâne un obiectiv al Luxemburgului. Am avansat și pe această cale în ultimul semestru, chiar dacă încă multe rămân de făcut. Apoi, am progresat în ce privește dezvoltarea durabilă prin coordonarea eforturilor europene în ce privește agenda 2030, dar și în ce privește contribuția Uniunii Europene în cooperare cu prietenii noștri francezi cu prilejul COP21, un prim acord universal și constrângător în ce privește combaterea schimbării climatice. Am lucrat și pentru o guvernanță fiabilă și robustă în ce privește energia, promovând tranziția energetică durabilă. Am încheiat șantiere precum cel de-al patrulea pachet feroviar, care vizează liberalizarea serviciilor de transport de persoane pe calea ferată și consolidarea guvernanței infrastructurii feroviare. Am uh, început șantierul pieței uh, unice digitale și încheierea acestui dosar va aduce o aplicare mai largă a principiului de recunoaștere reciprocă. Permiteți-mi, de asemenea, să-mi exprim o satisfacție personală și ca ministru al telecomunicațiilor în țara mea, anume acordul obținut între colegislatori pe propunerea de directivă care va consolida securitatea rețelelor informatice. Și rămân multe de făcut aici. E trist să constatăm că Uniunea Europeană între Statele Unite și Asia e prinsă în menghină și că tinerele noastre talente care ar putea avea succes trebuie să părăsească continentul nostru pentru a fi recunoscute uh, am spus cât de mult, domnule președinte, cooperarea între Consiliu și Parlament a fost uh, fructuoasă. Am reușit concilierea bugetară în doar 5 zile, cu 5 zile înainte de data limită. Uh, și e un record acesta. Parlamentul, Consiliul, Comisia au uh, reușit să obțină o mai bună uh, comunicare și cooperare în acest triunghi interinstituțional și sperăm ca înainte de sfârșitul primăverii să putem semna Acordul ce va ameliora procesul legislativ la nivel european pentru a obține mai multă transparență și uh, o înlesnire a poverii administrative și bugetare, în special în ce privește IMM-urile. În timpuri de criză, de obicei se denigrează proiectul european și cei mai entuziaști și ei se întreabă care e calea de urmat. Să nu uităm însă că pentru tineri e important să reamintim procesul de pace uh, pe care îl trăim din 1957 încoace. Am, uh, trăiesc în uh, Luxemburg, am studiat în Franța, am făcut un Erasmus în Grecia, am descoperit lucruri pe care nu le-aș fi cunoscut. Din Grecia m-am putut deplasa în Bulgaria și peste tot. Dacă m-aș fi născut altcândva, m-aș fi lovit de frontiere închise. Uh, uităm să le reamintim tinerilor ce înseamnă Europa drepturilor, Europa libertăților. Cineva care nici măcar nu are nevoie de pașaport, care are dreptul să fie îngrijit oriunde este. Trebuie să reamintim tinerilor uh, toate aceste uh, elemente pozitive ale proiectului european. Din punctul de vedere al țării mele, e urgent să continuăm calea integrării europene, pentru că aici putem găsi soluții pentru crizele cu care se confruntă Europa. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, uh, ar fi încă multă de spus probabil, dar timpul nostru e măsurat. Țara mea e fericită că a putut pentru a doua oară să prezideze Consiliul Uniunii Europene și că a putut conta pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și permiteți-mi să mulțumesc și tuturor funcționarilor, fie că ei sunt alături de dumneavoastră, alături de comisie sau alături de Consiliul Luxemburghez. Ei sunt cei care au muncit în mod magistral în ultimele șase luni și doresc să le mulțumesc în numele nostru al tuturor. Vă mulțumim, domnule premier. Are acum cuvântul președintele Comisiei, domnul Juncker. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnule prim-ministru, de când ne-am văzut data trecută, au avut loc noi atrocități, noi atentate la Istanbul și la Jakarta democrația noastră reprezentată de acest Parlament și valorile sale sunt mai puternice decât uh, terorismul. Astfel de acte nu pot să ne dicteze conduita și nu pot să ne intimideze. Vom continua să facem eforturi pentru Um, a ne păstra libertățile, modul de viață, libertatea de a trăi împreună și întreaga umanitate până la urmă. În ceea ce privește prezidenția luxemburgheză, domnule președinte, aș dori încă o dată să laud președin, um, guvernul luxemburghez pe domnul prim-ministru și ceilalți miniștri. Președinția luxemburgheză a lucrat foarte bine și a arătat, și Luxemburgul o face de fiecare dată, că nu cantitatea contează, ci calitatea. Întotdeauna calitatea poate fi ameliorată, dar totuși calitatea președinției luxemburgheză a fost una remarcabilă. Să nu uităm că în 85 președinția luxemburgheză a reușit să încheie actul unic european, care a dus la piața internă. Președinția luxemburgheză în 91 a încheiat prima parte a conferinței interguvernamentale privind Uniunea Economică și Monetară. În 97 s-a luat decizia majoră privind extinderea care a permis celor doi plămâni ai Europei să respere, să respire împreună și așa mai departe. Iată, tradiția președinților luxemburgheze a fost una evidentă și guvernul care a deținut de această dată președinția s-a arătat demn de această tradiție. Președinția luxemburgheză a avut loc în condiții foarte dificile. Ea a reușit în domeniul migrației, să încurajeze un dialog constructiv între 28 de realități naționale diferite și, de multe ori, diametral opuse. Și, în al doilea rând, a reușit să încheie, să obțină succes în dosare importante, blocate de mult în ceea ce privește datele pasagerilor aerieni sau protecția datelor. Și, domnule ministru, aș putea să continui să număr alte uh, dosare încheiate, acordul interguvernamental pe care l-ați menționat și știm cât de important este acesta. Eleganța cu care guvernul luxemburghez a știut să piloteze lucrările din cadrul conferinței uh, privind clima de la Paris sunt performanțe pe care nu le menționăm deseori dar rămân în istoria recentă a Uniunii Europene în ceea ce privește criza refugiaților. Sub autoritatea ministrului luxemburghez și cu sprijinul președintelui european sau s-a ajuns la pidra acorduri în legătură cu propunerile Comisiei privind repartizarea și reinstalarea refugiaților, acord adoptat de Consiliul, dar din păcate încă ne Uh, pus în practică. Au avut loc negocieri, dar poate prea puține și prea lente și în legătură cu alte dosare. De exemplu, punerea aplicare a uh, prevederilor PES, um, chestiuni legate de ruta din Balcani, planul de acțiune cu Turcia și, grație președinției, am reușit să ameliorăm cooperarea virtuoasă necesară și utilă cu partenerii africani. Astăzi, domnilor și domnilor, dispunem de noi instrumente pentru a face față în mod mai eficient și ordonat urgenței presiunii migratorii. Va trebui încă să aplicăm alte instrumente inovante, mai ales cele privind frontierele externe comune și să ne punem de acord în legătură cu paza la frontiere și paza coastelor noastre, dar Mm, să nu ne facem iluzii. A gestiona migrația, toate aceste aspecte, nu e deloc ușor și durează. Nu trebuie să renunțăm, trebuie să continuăm eforturile începute de președinția luxemburgheză în mod foarte util. Hotspoturile, um, repartizarea Corpului European de Pază la Frontiere, toate aceste elemente sunt legate, nu pot fi disociate unele de altele și doar împreună aceste măsuri ne vor permite să reducem fluxurile migratorii și riscurile cu care se confruntă spațiul Schengen. Pentru că risc, spațiul Schengen se confruntă cu riscuri considerabile, chiar riscuri legate de supraviețuirea lui. Astăzi introducem noșalant eh, controlele la frontiere și mâine ne vom da seama că costurile economice sunt considerabile și poi mâine ne vom întreba de ce avem o monedă unică dacă nu mai avem libertatea de circulație și piața internă. Și, deci, putem spune că Uniunea Europeană, bazele Uniunii Europene sunt uh, amenințate, temeliile sale sunt amenințate. Trotz în pofida tuturor acestor dificultăți, în pofida tuturor acestor probleme, președinția luxemburgheză și-a, s-a achitat uh, cu mare uh, curaj de uh, sacinile sale. Nu a uitat niciodată de chestiunile importante. A avut uh, chiar uh, noduri gordiene pe care a trebuit să le taie cu foarte mult tact, cu măiestrie în negociere cu mă gândesc aici, de exemplu, la dosarul uh, registrului privind numele pasagerilor, uh, care sau un alt exemplu, uh, regulamentul privind protecția datelor, care a devenit un de fapt, un bun oarecum promovat de Luxemburg, pentru că doamna Reding s-a ocupat în 2009 de acest uh, act, uh, atunci când era uh, comisara propusă acest act. Și sub președinția luxemburgheză, s-a încheiat acest dosar o performanță exemplară, aproape patriotică a Luxemburgului și mulțumesc călduros premierului Bete. Sigur că au fost multe succese în timpul președinției luxemburgheze și cred că toți cei care au fost implicați și au muncit uh, pot să fie mândri pentru că au făcut o treabă foarte bună. Mulțumim, domnule președinte al Comisiei. Acum, în numele PP, are cuvântul doamna Reding. Monsieur le Président, chers collègues, Domnule președinte, dragi colegi, micile țări pot face, iată, președinții foarte bune. Luxemburgul tocmai a demonstrat acest lucru încă o dată, pe baza experienței sale instituționale de 10 zeci de ani. Sigur, caracterul președinților s-a schimbat de la tratatul de la Lisabona, care a înlocuit președințiile turnate prin permanența președinției Consiliului European și a președinției Consiliului începește afacerile externe, dar rămâne legislația europeană propusă de comisie și care mai apoi trebuie negociată cu uh, răbdare, articol cu articol și acolo solida muncă a funcționarilor luxemburghezi a putut să facă să progreseze zeci de dosare. Mă gândesc în special la reforma Curții Europene de Justiție, acordul interinstituțional, pachetul feroviar, protecția datelor, dosarul PNR și așa mai departe. A fost un efort executat cu experiență, cu angajament în interesul Europei și funcționarii luxemburghezi și cei care i-au ajutat, mulți au fost aceștia, vreau să le mulțumesc tuturor. Guvernul a știut să piloteze dosarele. Ministrul de Afaceri Externe, Jean Asselborn, a fost prezent pe toate fronturile. Angajamentul său a fost remarcat și apreciat, așa cum și angajamentul ministrul de Afaceri eh, Externe, Nico Schmidt, care a fost la dispoziția Parlamentului European. Să notăm și participarea la COP21, unde președinția luxemburgheză a susținut excelenta muncă depusă de Franța, făcând uh, în așa fel încât Europa să vorbească cu o singură voce. Mulțumesc tuturor! În rest, ne-am confruntat cu crize, crize fără precedent, crize fără de sfârșit. Aproape că criza din Grecia a fost uh, uitată în fața crizei teroriste și crizei migrației. În multe state membre am constatat uh, o scădere a populismului naționalist, uh, creșterea egoismului, ignorând uh, binele comun al continentului. În fața acestor probleme grave, președințiile nu pot să facă prea multe. Ele trec, dar crizele rămân. Să sperăm că 2016 va semna o schimbare și bazându-ne pe textele fondatoare ale Uniunii Europene care vorbesc de coerență, de respect, de solidaritate, de o Europa care avansează, și asta ne dorim cu toții. <clears throat> Reding, das Wort hat... Mulțumesc, doamnă Reding. Și acum, în numele socialdemocraților, doamna Delvo. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, domnule președinte, dragi colegi, Vin din Luxemburg, dar sunt și socialistă și camarați mei sunt la guvernare și pot să spun numai lucruri bune în legătură cu președinția luxemburgheză uh, și nu ne așteptam la mai puțin. Uh, doresc să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru ultimele șase luni într-o perioadă în care Europa s-a confruntat și se confruntă în continuare cu provocări enorme, a trebuit să reacționeze la crize cu care, se, care sunt o amenințare la adresa Uniunii Europene, la adresa coeziunii sale și miniștrii luxemburghezi domnul Assenborg, care a călătorit foarte mult în slujba păcii și libertății noastre, Nicola Schmidt, care a petrecut nopți întregi aici la Parlamentul European, au făcut acest lucru foarte bine. Dar am apreciat mai ales tot ceea ce a făcut președinția luxemburgheză în dosarele mai puțin spectaculoase. Nu le voi uh, enumera pe toate, uh, dar uh, multe au fost blocate luni de zile, ani de zile chiar și eforturile și colaborarea între Consiliul Parlamentului European a fost exemplară. Acest lucru se datorează cu siguranță angajamentului guvernului luxemburghez dar și, sau poate chiar mai mult, angajamentului funcționarilor, celor care au lucrat la Luxemburg și cei care au lucrat la Bruxelles la reprezentanța permanentă a țării și trebuie să le mulțumesc în mod deosebit. Nu pot decât uh, să sper că următoarele președinții vor da dovadă de aceeași disponibilitate, de același angajament și de aceeași solidaritate în interesul Uniunii Europene, care are atâta nevoie de acestea. Vă mulțumesc! Frau Delvo, das... Mulțumesc, doamna Delvo. Și acum, în numele grupului ECR, doamna Stevens. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Atunci când Luxemburgul a preluat președinția, securitatea era foarte sus pe lista priorităților sale. S-a ajuns la un acord în dosarul PNR, așa cum s-a spus, ceea ce va fi foarte, uh, un instrument foarte important în combaterea terorismului. Mai mult decât atât, se va înființa în cadrul Europol un birou uh, uh, de combaterea terorismului care va identifica pericolele, pericolul jihadist. Uh, în același timp, uh, protecția datelor personale este de asemenea asigurată prin uh, regulamentul privind protecția datelor. În ceea ce privește migrația, nu s-au făcut mari progrese. Procesul privind relocalizarea migranților a fost adoptat, dar rezultatele au fost foarte limitate. Și aceasta în parte pentru că țările europene refuză să își uh, asume obligațiile pe care le au de a-și uh, păzi frontierele externe. Lipsa de acțiune a exacerbat uh, foarte mult criza migrației și uh, eu sper că se va adopta o politică sistematică de respingere a migranților în timpul președinției olandeze. Trebuie să oprim uh, influxul acesta de refugiați uh, în Uniunea Europeană uh, și să respingem bărcile traficanților atunci când putem. Europa, de asemenea, trebuie să facă tot ce poate, recunoscându-și în același timp limitele. Deci trebuie să facem ceea ce putem pentru a ne asigura că îi protejăm pe cei vulnerabili, dar de asemenea trebuie să ne asigurăm că nu oricine poate să vină în Europa. E foarte important să abordăm problema traficanților și să oprim aceste practici. Regret că nu s-a menționat absolut deloc abordarea Uniunii Europene față de cererile britanice de reforma Uniunii Europene, un element extrem de important pentru viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Stevens, și acum, în numele grupului liberalilor, domnul Görens. Domnule președinte, când ați prezentat prioritățile președinției dumneavoastră, mulți dintre noi au spus că cele șase luni de președinție luxemburgheză vor coincide cu o situație internă precară și externă foarte dificilă. La final președinției dumneavoastră constatăm că crizele existente luna iulie au fost au devenit existențiale pentru Uniunea Europeană și ele rămân așa, deoarece statele noastre membre nu sunt gata să doteze Uniunea cu mijloacele care să le poată rezolva. E cu atât mai reconfortant să vedem în ce fel președinția dumneavoastră a reușit să răspundă provocărilor atât de importante și, drept exemplu, bugetul 2016 adoptat în unanimitate într-un timp record, să nu uităm nici eforturile încurnate de succes în domeniul afacerilor interne și justiției. Președinția a contribuit de asemenea la elaborarea dosarului, uh, avansarea dosarului pe schimbarea climatică și, uh, de asemenea, tot ce ține de dimensiunea socială. Meritul dumneavoastră a fost acela de a demonstra că se pot mișca anumite linii, chiar dacă rezultatele nu sunt garantate dinainte. În ciuda eforturilor și progreselor citate, anumite state membre frânează din toate puterile atunci când e vorba de a fi solidari în fața unor crize majore, precum cea a refugiaților. Indiferența, refuzul unor state membre de a ușura povara celor care sunt gata să-și asume responsabilitatea pentru primirea refugiaților. Ne e rușine să vedem state membre care pun sub semnul întrebării elemente fundamentale precum e spațiul Schengen. Și nu putem califica contribuțiile homeopatice ale uh, anumitor state membre în ce privește solicitații de uh, azil. Dacă Germania a primit 24.000 de uh, refugiați uh, doar în ultima perioadă, alții în 2 ani uh, atingă aceeași cifră. În 2016 poate vom avea o criză a solidarității, incapacitatea de a repartiza în mod egal între cei 28 povara e o problemă de fond. Nu vom pune capăt angajamentul nostru pentru o Uniune mai solidară. Contăm pe dumneavoastră, pe talentul dumneavoastră, pe competența colaboratorilor dumneavoastră. De necontestat, pe experiența statului dumneavoastră pentru a face Europa să progreseze și să devină mai federalistă. Viitorul e ipotecat deja de incapacitatea de a depăși dimensiunea interguvernamentală cu efectul său paralizant, unde se recunosc doar suveraniștii și naționaliștii. Vechiul nostru continent merită ceva mai bun, ceva mai bine, merită o Uniune Europeană puternică, solidară și eficace. Dacă uh, pentru unii acesta e încă un vis. Domnule președinte, vreau să le spun că acest vis nu se va putea realiza decât cu un mare salt federal înainte. Mulțumesc, domnule Görens. Și acum, uh, pentru Stânga Unită, domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Betel, domnule Juncker, îmi pare foarte rău, dar nici eu, nici grupul meu politic nu putem să împărtășim toate laudele și optimismul de care ați dat dovadă. Președinția luxemburgheză a făcut eforturi, într-adevăr, dar acum când ne uităm la rezultate, E vorba de rezultate pe care le-a obținut Consiliul. Ați lucrat șase luni de zile și faptele și cifrele sunt mai degrabă îngrijorătoare. Cred că ar trebui să fiți mai modești, să nu fiți atât de mulțumiți, mulțumiți de sine. În septembrie ne-ați spus că zeci de refugiați vor fi relocalizați în întreaga Europa. Cum arată bilanțul? Câteva sute de oameni, uh, nici măcar uh, un procent din uh, numărul total nu au reușit să fie relocalizați ați lăsat Grecia singură, ne, fără susținere. Um, ar trebui să primim uh, sute de mii de refugiați. Ați semnat un acord uh, cadru cu Turcia, dar domnul Timmermans a spus că nu s-a schimbat nimic. În ceea ce privește reducerea fluxurilor de refugiați, pentru că autoritățile uh, turce vor bani, dar nu vor să pună în aplicare acordul care a fost semnat și vedem uh, ce se întâmplă, vedem cum uh, uh, xenofobia și populismul câștigă teren, se spune că nu mai e nevoie de Schengen, dar căderea spațiului Schengen înseamnă căderea zonei euro, ceea ce nu va fi în beneficiul nimănui. Va duce la creșterea sărăciei, a șomajului. Deci e momentul acum nu să ne felicităm reciproc, ci să începem să, să trecem la fapte, pentru că sunt probleme foarte mari pe care eh, cărora trebuie să le facem în față. Trebuie să se înceapă cu combaterea șomajului, a sărăciei și problema refugiaților. Mulțumesc, domnul Papadimulis, acum pentru vers, domnul Butikofer. Stimate domnule președinte, domnule premier Betel, președinția dumneavoastră, domnule premier, s-a constituit din planuri și evenimente. Sigur, pentru realizarea planurilor nu sunteți uh, singurul responsabil uh, și uh, poate nici pentru organizarea evenimentelor în mod direct. Sigur că se poate vorbi despre performanțe și sunt într-adevăr câteva aspecte unde mi se pare că nu ați avut mare succes. De exemplu, noul bilanț necesar uh, în politica uh, industrială, Small Business Act sau ecologizarea semestrului european. Însă pentru mine, primordial atunci când mă uit la performanțele pozitive ale președinției, uh, sunt două pe care vreau să le subliniez. Regulamentul privind protecția datelor, care a, dus la, a fost adus la un bun rezultat prin uh, Uh, și, de asemenea, contribuția dumneavoastră la uh, conferința de la Paris. Pentru acestea vă mulțumesc. Și acum, uh, privind uh, situația în ansamblu, eu cred că putem spune că în Europa trecem acum printr-o nouă normalitate. O nouă normalitate care se uh, caracterizează prin multe crize care se suprapun și această situație nu se va schimba foarte curând. Această nouă normalitate, din păcate, trebuie să este una față de care trebuie să ne adaptăm. Și de aceea cetățenii noștri uh, au mari temeri privind pierderea stabilității și a securității. Și dacă nu vrem ca politica fricii să crească în această situație, atunci trebuie să avem o politică de succes a speranței pe care să o transmitem. Dar aceasta nu este doar o provocare retorică. Uh, nu ajunge să vorbim despre speranță și schimbare, ci trebuie să venim cu niște rezultate, cu soluții pe care le așteaptă cetățenii noștri. Pentru că uh, ei ne vor uh, măsura performanțele în funcție de rezultate, de soluțiile pe care le oferim. Și ați spus la începutul președinției dumneavoastră că trebuie să-i ascultăm pe cetățeni. Mi se pare un principiu central, ceea ce înseamnă în același timp că trebuie să-i ascultăm pe cetățeni și acolo unde nu spun ceea ce vrem să auzim noi. Și dacă ei spun astăzi că TTIP trebuie să fie văzut ca o șansă, dacă spuneți dumneavoastră acest lucru, înseamnă că nu-i ascultați pe cetățeni care în număr tot mai mare, conform Eurostat critică TTIP-ul și spun nu așa trebuie să se facă lucrurile. Deci să ascult cetățenii înseamnă să schimbi ceva. Ați spus că solidaritatea este hotărătoare și sunt de acord. Solidaritatea nu doar acolo unde noi cerem ceva, ci și acolo unde alții ne cer ceva. Solidaritate din partea Poloniei privind refugiații înseamnă în același timp să oferim solidaritate Poloniei în cazul Nord Stream, de exemplu. Și în al treilea rând, ați spus că nu trebuie să intrăm uh, în uh, politici naționale și să ne retragem în spatele granițelor naționale. Da, o uniune a statelor, o uniune a cetățenilor trebuie să fie regândită. Acesta este nucleul uh, dezbaterii Brexit. Și în ceea ce privește politica refugiaților, un lucru este clar o strategie europeană și o strategie națională nu se împacă în acest cadru. E nevoie de o soluție europeană care a fost susținută de poziția Germaniei. Dacă Germania dacă Germania rămâne singură în această chestiune, acest lucru ar fi catastrofal pentru Europa. Președintele, acum în numele grupului EFDD, domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că astăzi asistăm la un al x paradox european cu președinția luxemburgheză care se laudă că a obținut uh, succese importante în domeniul transparenței și justiției fiscale. Mm, uh, e vorba de transparență privind deciziile fiscale, dar de ce nu se spune că acordul obținut în octombrie în uh, Consiliu este limitat și lacunar față de propunerea Comisiei și acestui Parlament? Trebuie să discutăm și despre scandalul Fiat. Comisia Europeană a stabilit că um, Fiat a obținut ajutor de stat ilicit din partea Luxemburgului și Luxemburgul totuși va fi Uh, țara la care uh, a făcut apel Fiatul și nu uh, Italia sau alte țări care a sustras resurse. Decizia Bruxellesului a fost criticată, s-a creat incertitudine pentru întreprinderi și a arătat fața adevărată a Luxemburgului. Deci puteți să continuați să ne spuneți povești, dar acesta este realitatea Luxemburgului, o țară care a prosperat ani de zile. Um, pe spatele partenerilor europeni și uh, a sustras din impozitele pe care companiile multinaționale ar fi trebuit să le plătească acestora. Profit de pre- pre- prezența președintelui Juncker spunând că îl așteptăm cu brațele deschise la Comisia Taxe ca să-și clarifice uh, poziția în legătură cu raportul Cretia. Nu vă ascundeți pe lângă cele două grupuri mari care vă sprijină. Trebuie să uh, clarificați lucrurile. Dacă nu, nu veți fi niciodată demn de credibilitate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Vali. acum, în Domnule prim-ministru al Luxemburgului, domnilor deputați, doamnă deputat această președinție a început prin focul revelațiilor LuxLeaks. Evaziunea fiscală organizată, deliberat de luxemburghezi în favoarea multinațional și în detrimentul statelor UE. Această afacere scandaloasă a fost îngropată de eurodeputați, refuzând o comisie de anchetă parlamentară. Între timp, privăm statele europene de drepturile lor fiscale. Orice persoană fizică sau juridică trebuie să plătească taxe pentru a compensa acest furt al Luxemburgului, iar Uniunea Europeană nu face nimic în acest sens. Această președinție se termină cu un aflux dramatic de migranți și care ia o amploare considerabilă prin numărul înspăimântător de persoane care se îndreaptă către Europa, considerabil și prin șocul teribil cauzat de agresiunile sexuale împotriva 200 de femei în plin centru al orașului Köln. Aceste agresiuni sexuale marchează o re- un regres al civilizației noastre. Trebuie toți să apărăm libertatea femeilor să se deplaseze fără teamă prin orașele noastre între milioane de persoane cu uh, credințe diferite. Uh, e vremea să punem capăt unei astfel de nebunii și acestui clash al civilizațiilor. Atentatele teroriste islamiste s-au repetat în țara mea și lupta împotriva islamismului și controlul frontierelor noastre naționale este esențial pentru a asigura siguranța compatrioților noștri, dar e nevoie de o schimbare mai mare. Națiunile noastre se sfărâmă, trebuie să uh, reformăm și să rețesem aceste națiuni. Națiunea Unită liniștește cetățenii, îi unește, le propune un viitor comun. Cu cât mai repede ne întoarcem la statul națiune, cu atât mai bine. Acum are cuvântul domnul Balțo pentru deputații neafiliați. Domnule președinte, Mulțumesc! Nu putem să ne așteptăm de la președinția în uh, curs să rezolve toate problemele, dar trebuie să așteptăm să meargă în direcția bună în problemele importante. Aici uh, cuvintele cheie au fost o uniune pentru cetățeni, deci ideea era să punem cetățenii în centrul preocupărilor noastre, o Europa care să se apropie de cetățeni să le îndeplinească așteptările. Aceste așteptări nu au fost uh, împlinite ceea ce ne arată că elita politică este foarte îndepărtată de dorința populației europene. Printre priorități uh, s-a găsit și problema migrației. Uh, Uh, și acest lucru, această problemă a încerca, s-a dorit a fi rezolvată prin reglementare, printr-un sistem de cote. Um, ați încercat să căutați niște reguli în loc să faceți ceva pentru a opri fluxul de, de refugiați. Un milion și jumătate de refugiați au venit în Europa, ceea ce pune în pericol identitatea și cultura europeană. S-a încercat apoi contactul cu Turcia pentru a opri migrația acolo, dar acest lucru în mod clar nu a putut fi realizat. Un alt eșec este relația cu Rusia. Sancțiunile au fost um, extinse și ca și conținut și ca și timp, însă prin aceasta Putin nu a fost uh, slăbit. Și din păcate, foarte multe întreprinderi din statele membre au trebuit uh, să sufere pagube. A fost un eșec. Mulțumesc. Acum pentru grupul PP, domnul Kellam. Luxemburg. Mulțumesc. Luxemburgul a primit președinția la începutul celei mai mari crize cu care s-a confruntat Uniunea Europeană. Dar uh, nu a panicat, uh, din potrivă a oferit um, o călăuzire foarte elegantă, profesionistă și s-a înscris în, traducția, în tradiția Juncker, uh, implicând și statele membre mai mici. Uh, a jucat convingător rolul de honest broker. Estonia va prelua președinția peste doi ani și dorește să învețe din experiența Luxemburgului. Aș avea trei observații. Mai întâi, în ceea ce privește uh, cybersecuritatea, s-au uh, registrat două realizări majore. Mai întâi, acordul privind uh, directiva REIAS și uh, acordul privind pachetul protecției datelor. Ele reprezintă coloana vertebrală nu doar a securității digitale, ci și pentru integrarea digitală a Europei. Apoi, mă bucur că sub președinția luxemburgheză s-au aplicat sancțiuni împotriva agresiunilor din partea Rusiei, uh, um, în ciuda ceea ce se întâmplă în Siria cu ISIS. Cred că este crucial pentru credibilitatea Europei să mențină sancțiunile până când se vor aplica complet acordurile de la Minsk. Și în al treilea rând, este foarte bine că Consiliul a sprijinit simplificarea fondurilor structurale și de investiții, facilitând mai ales accesul IMM-urilor la acestea. S-a încercat să se simplifice și regulile din cadrul politicii agricole comune, dar schimbările dar provocările care se confruntă în continuare președinția actuală este faptul că nu avem o politică agricolă unică. Avem 28 de politici agricole naționale și numitorul comun este că toate statele doresc să obțină cât mai mulți bani din fondurile europene. Pacul continuă să um, fie o cauza unor greșeli și complicații, dar felicit Luxemburgul. Mulțumesc, Mulțumesc doamna Zand. Știin, de Luxemburg. Domnule. Da. În a doua jumătate a lui 2015, președinția luxemburgheză a dovedit determinare în a conduce Uniunea Europeană printr-o perioadă de criză. Totuși, trecând de la criza greacă la criza refugiaților, totul s-a făcut în urgență. Evenimentele au preluat comanda și evenimentele ne-au arătat că modul nostru de procedură nu mai urmează realitatea. Realitatea economică și socială s-a schimbat. Rezultatele alegerilor naționale arată că cetățenii europeni și-au dat deja seama de acest lucru. În mod evident, atunci când operezi în mod de urgență, nu e timp de uh, revizuiri strategice. Semnele ne arată că a venit totuși timpul pentru astfel de revizuiri strategice. E nevoie de o meditație asupra uh, modelelor, nu metodelor proiectelor europene printre altele. Uh, tipul de putere exercitată de Uniunea Europeană în designul unei noi politici interne pentru UE, politice de migrare, efectele globalizării, mixul sectoarelor de stat și private și, nu în ultimul rând, în ce privește crearea de locuri de muncă. Mulțumim, domnule Sand. Acum, în numele grupului acela, domnul Kirkhope. Domnule președinte, domnule ministru, domnule Juncker, vreau să mulțumesc președinției pentru munca lor și pentru colaborarea în uh, dosarul PNR. A fost unul dintre dosarele cele mai dificile pe care le-a văzut Parlamentul în vremuri foarte dificile și vreau să cer Parlamentului să adopte directiva cât mai repede posibil. Nu e nevoie de alte întârzieri. Cu cât adoptăm mai repede instrumentul, cu atât statele membre vă putea să-l pună în aplicare mai repede, pentru că e vorba de securitatea și de libertatea cetățenilor. Vorbesc uh, și în calitate de raportor al uh, mecanismului uh, european permanent de relocare a refugiaților. Acesta va dubla um, protecția uh, frontierelor și uh, e sigur un, o chestiune foarte complexă unde e nevoie de spirit de compromis și uh, rog, uh, aștept din partea președinției să se continue eforturile. Într-adevăr, nu s-au uh, aplicat regulile existente în multe cazuri și sunt consecințe inevitabile, pentru că legislația fără aplicare este inutilă. Dar sper că în următoarele săptămâni ne vom focaliza asupra punerii în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirkhope, și acum în numele grupului CUE, domnul Huntis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule prim-ministru al Luxemburgului. Pot spune în mod obiectiv că președinția dumneavoastră pentru greci și pentru cei care cred în Uniunea Europeană, care consideră că Uniunea Europeană trebuie să fie un spațiu de democrație, a fost considerată un adevărat Uh, o adevărată lovitură de stat în Grecia. S-au închis bănci în Grecia. Grecia a fost chiar amenințată cu falimentul. În cadrul președinției dumneavoastră ați aruncat la gunoi voința poporului grec după un referendum. Deci, um, poporul elen s-a pronunțat împotriva unui nou program economic catastrofal și în timpul președinției dumneavoastră s-a continuat să se aplice acest program de asistență cu acordul guvernului nostru, e adevărat. Ați vândut bogățiile publice ale Greciei uh, și, practic, statul social din Grecia. În timpul președinției dumneavoastră ne-am pierdut umanitatea. Refugiații, migranții continuă să se nece mediterană și dumneavoastră nu faceți nimic. Domnule prim-ministru Luxemburgului, președinția dumneavoastră, este o palmă um, dată tuturor celor care cred că Uniunea Europeană poate fi construită pe principii de umanism uh, și solidaritate și nu cu o astfel de Uniune Europeană vom putea face față provocărilor viitorului. Nu acesta trebuie să fie viitorul Europei, sărăcie, recesiune, rasism sau negestionarea crizelor umanitare. Mulțumesc. Pentru grupul ENF, acum doamna Bizzotto. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm despre rezultatele președinției luxemburgheze, pe care aș defini pe scurt ca un dezastru. În aceste șase luni au intrat multimigranți teroriști, teama, te, te, populația a crescut foarte mult, au avut loc atentate cel care nu face nimic este complice. Să nu uităm scandalul uh, tratamentelor de favoare acordate de guvernul luxemburghez companiilor multinaționale și domnul Juncker este implicat pentru că dânsul a fost prim-ministrul Luxemburg atunci uh, când a, a, uh, a s-a comunicat în legătură cu acest scandal. Ce credibilitate poate avea Comisia Europeană dacă domnul Juncker este anchetat? se, acum colegiul dumneavoastră încearcă să ascundă ceea ce ați făcut, dar Luxemburgul face jocul băncilor și companiilor multinaționale. Ne-am săturat de aceste metode. Eu spun nu acestei uniune, uniuni uh, care înfometează pe cetățenii onești uh, și, în schimb, uh, dau venituri nejustificate companiilor mari. Pentru grupul Eșida, domnul Mai Mikins. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e ușor să fii o țară mică, în special una cu un teritoriu care a fost călcat în picioare de-a lungul istoriei de vecinii săi. Totuși, Luxemburgul a reușit să depășească obstacolele și s-a dovedit un actor principal în procesul de integrare europeană. Semestrul anterior a fost unul foarte dificil, în special uh, înrăutățirii crizei, migrației și atacurilor teroriste de la Paris. Sper că măsurile recente menite să consolideze uh, apărarea frontelor noastre externe să producă rezultate viabile și pe termen lung. Pachetul de protecție a datelor, sistemul PNR, reforma Curții Europene de Justiție sunt de asemenea elemente, rezultate deosebit de pozitive. Regret doar că propria mea țară, uh, Letonia, nu a fost uh, doritoare să adopte uh, măsuri și rezultate la înălțimea celor pe care Luxemburgul le-a propus tuturor. Mulțumesc. Acum grupul, grupului ENF, domnul Anemans. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția luxemburgheză s-a încheiat așa cum uh, fac toate președințiile, cu felicitări, uh, cu bătăi pe umăr, uh, felicitări pentru cât de bine a mers totul, ce rezultate excelente s-au înregistrat. Dar acest lucru se repetă de fiecare dată. În același timp, Europa are nevoie să facă progrese, e nevoie să se promoveze toate elementele, cum ar fi Uniunea Fiscală uh, și altele. Știu că sunt anumite frustrări legate de scandalul uh, LuxLeaks, scurgerilor de informații, um, dar trebuie să protejăm uh, frontierele Europei. Eu nu pot să vă felicit pentru că uh, numai cei care sunt fanatici, uh, europeni fanatici ar putea să facă acest lucru. S-a făcut mult prea puține lucruri, aș vrea să vă pot felicita, dar n-am niciun motiv să o fac. Acum, doamna Breso, în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule președinte Juncker, dragi colegi. Eu aș dori să mulțumesc uh, președinției luxemburgheză, spre deosebire de alți colegi, uh, pentru colaborarea cu Parlamentul European, dar mai ales pentru implicarea și atenția acordată unor subiecte fundamentale pentru viitorul Uniunii Europene. În primul rând, doresc să subliniez sprijinul important uh, acordat subiectelor de, cu caracter instituțional. În Europa, e nevoie de lideri cu curaj Uh, clar viziune și o conștientizare a destinului nostru comun și dumneavoastră, domnule prim-ministru, ați demonstrat încă o dată această dimineață acest lucru. În același timp, doresc să subliniez eforturile făcute pentru a aprofunda dimensiunea socială a Uniunii Europene. De exemplu, pentru a include parametrii sociali um, în um, cadrul Uniunii Economice și Monetare. Nu s-a atins încă acest obiectiv, dar s-au făcut pași înainte în direcția cea bună și contăm pe disponibilitatea dumneavoastră să continuăm pe această cale. În fine, eu cred că eforturile făcute pentru a aborda um, într-un uh, mod comun problema refugiaților este esențial și s-a făcut un pas înainte fundamental spre o politică comună în acest domeniu. Uh, și următoarea președinție însă va trebui să aplice această politică. Acum trebuie să mergem înainte spre o politică unică de securitate și de apărare și cred că e nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțină, cum au spus unii colegi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele grupului ACR, domnul Cernețchi. Okay, dann äh, Nu, spune președintele. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul domnului Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Vreau să evaluez pozitiv președinția luxemburgheză sub trei aspecte. În primul rând, domnule premier, vreau să vă felicit pentru că, într-adevăr, ați dat dovadă de curaj, poate din uh, tradiția unei țări mai mici din, uh, din Uniunea Europeană. Ați reușit să obțineți un compromis pentru structurile uh, de siguranță în domeniul IT. Un compromis care sigur că nu a fost ușor de atins, pentru că Parlamentul și Consiliul au îmbunătățit considerabil propunerea Comisiei uh, uh, făcută pe vremea când președintele nu era Jean-Claude Juncker și am reușit deci să venim cu o propunere europeană care să aducă o valoare adăugată europeană pentru um, creșterea securității la nivel transfrontalier în uh, rețelele informatice. Vă mulțumesc. În al doilea rând, s-a vorbit de mai multe ori despre politica fiscală. Într-adevăr, președinția luxemburgheză a fost uh, oarecum supra-solicitată de acest subiect și uh, uh cred că trebuie să vedem cum putem să împăcăm uh, nevoia de suveranitate în domeniul fiscal a statelor membre cu nevoile europene de reglementare în domeniu. Și cred că cei care au criticat președinția luxemburgheză trebuie să fie precauți, pentru că nu știu dacă nu cumva la un moment dat nu va fi descoperită și uh, uh, Irlanda ca dând dovadă de uh, comportament uh, nesolidar în acest, în acest domeniu. Și mă bucur, domnule uh, Bettel, că uh, nu a trebuit să mai aibă loc un summit uh, cu, sub președinția luxemburgheză în cele din urmă. Mulțumesc. Domnul Lopez Aguilar acum. Se ha hablado en este debate de los logros de la presidencia luxemburguesa. În această dezbatere am discutat despre succesele președinției luxemburgheze, dar nu ajuns de, lucrurile, de neajunsuri, de lucrurile care sunt blocate la nivelul Consiliului. Și asta nu de șase luni, ci de ani de zile. Bună oară, directiva în ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și, de asemenea, chestiunea dreptului penal. E un dosar care nu a fost deblocat de președinția luxemburgheză. E vorba de impozitul pe valoarea adăugată. Eu cred că acest subiect interesează pe toată lumea, iar aici în Parlamentul European trebuie să demonstrăm că acesta poate fi o resursă proprie a UE. O hotărâre a Curții Europene de Justiție arată acest lucru, arată că fraudele împotriva Uniunii europene trebuie urmărite la nivelul jurisdicțiilor naționale. E vorba de directiva PIF, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. De aceea insist în această dinamică a triunghiului care există acum, De această directivă PIF să fie în sfârșit deblocată. Mulțumesc. Abgeordneter Marias. Domnul Marias. Domnule președinte, gestionarea problemei migratorii de către președinția luxemburgheză este un exemplu de eșec, pentru că Grecia s-a transformat uh, în refugiu pentru refugiați, pentru migranți care ajung pe insulele din Marea Egee și în alte regiuni ale Greciei. Repartizarea celor 160 de mii de... a fost un eșec, domnule prim-ministru, domnule Juncker. Uh, puțini refugiați au fost deplasați uh, folosindu-se acest sistem. E vorba de 184 de persoane în luna decembrie. Și ce facem cu Turcia? Știm foarte bine că Turcia uh, Uh, și conducerea Turciei îi încurajează pe traficanți. Nu ați luat măsuri împotriva uh, acestora. Există dovezi, dar cu noul Frontex nu faceți decât uh, să creați un mecanism care să ne permită să acționăm împotriva sau care să permită acțiunea împotriva voinței statelor și popoarelor. Mulțumesc! doamnă bers mulțumesc uh, domnule bettel domnule juncker proveniți amândoi dintr o țară animată de spiritul comunitar și amândoi în această perioadă ați fost extrem de mobilizați pentru ca Uniunea Europeană să progreseze în combaterea terorismului. Uh, dosarul PNR a fost un element pe această cale dar, în spiritul care vă animă, nu credeți oare că trebuie mers și mai departe? Că trebuie ca, în sfârșit, o cooperare reală între serviciile de informații să aibă loc și ca un dosar care, dacă îmi amintesc bine, a fost considerat întru totul prioritar de american după 11 septembrie și care, până la urmă, astăzi nu e evocat decât uh, de țara mea, de Franța, ca o prioritate, nu e oare vremea ca toți să facem eforturi împotriva finanțării terorismului? Pentru că cetățenii noștri văd că, văd că aceste uh, uh cartele preplătite pot fi uh, o armă împotriva terorismului. Domnule Betel, veți lăsa de moștenire uh, președinției neerlandeze uh, acest dosar? Domnule Juncker, sunteți oare gata să luați măsuri pentru a prelua a, acest element esențial al combaterii terorismului, adică finanțarea lui. Acum domnul Kelly. Pirea Kelly. Vă rog, domnule Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Nu credeam că îmi veți da cuvântul se spune în engleză că cele mai bune mărfuri vin în pachete mici. Asta se poate aplica persoanelor, ca mie, de exemplu sau uh, se poate aplica acest principiu și țărilor, uh, ca Luxemburgul, care este o țară mică, dar în același timp una dintre țările cele mai puternic angajate în uh, spirit european. Și vreau să vă felicit pentru progresele făcute în ultimele șase luni în multe domenii. Ați lucrat cu mare eficiență, mai ales în domeniul în care am fost implicat eu, în trialogurile privind protecția datelor. Um, doamna Loren Regner, care a reprezentat Consiliul, uh, a fost uh, foarte consecventă, competentă, corectă și fermă și, în cele din urmă, cred că am reușit să finalizăm acest regulament, cu toate că nu toată lumea este foarte mulțumită, cred că rezultatul este unul bun. Ea cred că va uh, dăinui în timp și, sigur, vreau să mulțumesc și doamnei Reding, uh, care a negociat acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Domnul uh, Funtulis, doriți să faceți trimitere la regulament? Ce v-ați Domnule președinte, cu tot respectul, doresc să spun că deputații neafiliați din Parlamentul European n-au fost ales altfel decât ceilalți colegi. Din păcate, în această procedură a intervențiilor spontane nu primim niciodată cuvântul și deja avem puțin timp de vorbire în calitate de neafiliați și am constatat uh, tot timpul că um, la intervențiile la cerere se iau cuvântul doar colegii din grupul politice. Deci trebuie să faceți ceva. Îmi pare foarte rău, stimate colegă. Nu s-au înregistrat uh, dorințe de luare de cuvânt din partea deputaților neafiliați și în uh, intervențiile uh, Uh, planificată, Domnul Balțu a luat uh, cuvântul în numele deputaților neafiliați, deci observația, uh, plângerea dumneavoastră nu este întemeiată. Domnul Mavrides acum. Mulțumesc, domnule președinte. Un subiect, o, o problemă pe care am observat-o cu toții în ultimii ani. Am observat că Erdogan în Turcia continuă să sfideze obligațiile în legătură cu respectarea drepturilor omului, a statului de drept, în problema Ciprului și, bineînțeles, în atacurile continuate împotriva propriului său popor. E vorba de biserică, de cei din învățământ, împotriva curzilor și așa mai departe. Întrebarea mea e simplă. Credeți și mă adresez comisiei. Credeți că politicile noastre în relația cu Erdogan în ultimele luni au fost eficiente și se bazează oare pe principiile și pe morala Uniunii Europene sau pe altceva? Mulțumesc! Mulțumim, doamnelor și domnilor! Cu aceasta se încheie procedura intervențiilor spontane și am să dau cuvântul acum în numele Comisiei domnului Juncker. Vă rog, domnule Juncker. Stimate domnule președinte, nu au fost adresate foarte multe întrebări Comisiei Europene, așadar cred uh, că nu trebuie să ocup prea mult timp răspunzând la cele care au fost adresate, pentru că majoritatea observațiilor au fost îndreptate către uh, țara mea și de aceea vreau să Uh, în mod uh, excepțional uh, să nu intru în detalii foarte multe. Aș răspunde totuși la două, trei întrebări adresate direct Comisiei, în special cea referitoare la colaborarea între serviciile secrete. Este o problemă reală. E o temă cât se poate de tangibilă și practic nu reușim să avansăm. Se pare că serviciile secrete sunt atât de secrete încât nu reușim să înțelegem modalitățile lor de cooperare. Deja în 2001, odată cu evenimentele de la New York și Washington, un Consiliu European sub președinția lui Kiefer Hofstadt a conchis la foarte necesară cooperare consolidată a serviciilor de informație, a serviciilor secrete ale Uniunii Europene. Dar nu s-a întâmplat mai nimic și zi de zi după revelațiile care se fac, constatăm că au existat lacune în cooperarea dintre serviciile secrete. Și este evident că trebuie să facem un efort suplimentar în această direcție, în al doilea rând. Ni s-a, ni s-a adresat o întrebare privitoare la finanțarea terorismului. Sigur că este o temă care merită toată atenția și Comisia va prezenta un plan de acțiune pentru combaterea finanțării terorismului în luna februarie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Juncker. Acum are cuvântul domnul premier Beta. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi trebuie să mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților care au luat cuvântul Um, în dezbaterea privind rezultatele președinției luxemburgheze. S-a pus o întrebare în legătură cu relațiile cu Regatul Unit. Așteptăm un text final și nu este în competența președinției uh, uh, semestriale, este um, sarcina președintelui Tusk să continue negocierile cu guvernul britanic. E normal că nu am asistat asupra acestui aspect. Domnule Papadimulis, ați uh, și alți colegi de altfel ați vorbit despre problemele legate de migrație. Sunt de acord, solidaritatea nu poate fi un gest cu sens unic și angajamentele unora și altora trebuie respectate. Astăzi avem impresia că doar Grecia suferă consecințele, dar să nu uităm că și Germania și practic Orice eh, țară destinație finală eh, are eh, costuri de acoperit. Trebuie să recunoaștem că hotspoturile nu funcționează în mod ideal și trebuie să-i ajutăm pe colegii greci pentru ca ele să funcționeze în mod mai eficient. Nu am lăsat Grecia de una singură. Grecia și celelalte țări afectate știu că președinția luxemburgheză, de exemplu, a cerut Comisiei Europene în ceea ce se vadă, când vine vorba de pactul de stabilitate, să vadă dacă există o flexibilitate posibilă uh, în uh, um, <laughs> cheltuieli. Doamna Le Pen a ajuns la 9.25, a plecat 9.47. Nu mi-a auzit discursul, îi voi transmite o copie. Um, nu îi voi răspunde nici acum, pentru că nu mă ascultă. Um, în legătură cu deciziile fiscale, președinția luxemburgheză a mers și mai departe. A ținut cont de toate deciziile fiscale, inclusiv de cele pur naționale nu voi comenta acum declarațiile dumneavoastră în legătură cu comportamentul Luxemburgului pentru că nu merită. Doamna Beres, ați vorbit despre lupta împotriva finanțării terorismului. Aceasta trebuie să fie o prioritate pentru 2016 și Luxemburgul sprijină acest lucru. În legătură cu uh, dosarele PNR, președintele Juncker a spus-o, există o cooperare între serviciile de informații care trebuie să funcționeze. Uh, și e important ca această cooperare să fie aprofundată. Și în ceea ce privește întrebarea domnului Lopez Aguilar, da, fraudele în domeniul uh, TVA-ului uh, ar trebui uh, să fie urmărite penal. Doresc să vă mulțumesc pentru laudele adresă, aduse la adresa guvernului meu și funcționarilor noștri. Unii ar fi dorit să facem mai multe, alții cred că am făcut prea multe, dar am reușit mai ales să facem un lucru pentru că o problemă pe care avem noi în țările noastre faptul că punțile sunt foarte fragile între naționalități, între grupele de vârstă, între diferitele religii, între cetățeni, între generații. Deci eu cred că e foarte important să reconstruim aceste punți între noi uh, și în Uniunea Europeană. Urez oricum mult succes președinției olandeze ca să continue eforturile de care avem atâta nevoie. Vă mulțumim, domnule prim-ministru.